președinte. Domnul președinte. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa. Stimați colegi, reluăm lucrările. Procesul verbal al reuniunii de ieri a fost distribuit. Aveți observații? Dacă nu, atunci considerăm procesul verbal adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Consiliului și Comisiei privind SWIFT. Așa încât voi da cuvântul domnului López Garrido, reprezentantul Consiliului. Vă rog. Multe grație, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, doamnelor și domnilor deputați, pe 24 martie, luna trecută, Comisia a adoptat o recomandare față de Consiliu pentru a lansa negocierile între uh, Uniunea Europeană și Statele Unite în așa fel încât să se ajungă la un acord în așa fel încât Departamentul de Trezorerie din Statele Unite să poată beneficia de date de mesagerie financiară pentru a putea lupta împotriva terorismului și finanțării acestuia. Bineînțeles, recomandarea a fost imediat prezentată doamnei raportor și anumitor deputați din Parlamentul uh, European și a fost înmânată și Consiliului uh, Uniunii. Consiliul este convins că avem nevoie de un astfel de acord atât de important și susține din plin recomandările făcute de Comisie, în așa fel încât să putem negocia un acord în ceea ce privește prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară. La nivelul Coreper, s-au studiat îndeaproape propunerile făcute de doamna comisar și, în principiu, acest document va fi votat la următoarea ședință a Consiliului. Acest document al Comisiei, această recomandare. Și după părerea mea, votul va fi unul favorabil, ținând seama, bineînțeles, și de poziția Parlamentului European. Și ținând seama și de opiniile ce vor fi exprimate astăzi în această dezbatere, în această sală a Parlamentului European. Consiliul este de acord cu Parlamentul European asupra unui punct, și anume că viitorul acord, numit acord SWIFT, trebuie să prezinte suficiente garanții. Și este de acord, de asemenea, Consiliul și asupra faptului că Parlamentul și-a exprimat anumite îngrijorări. Și anume că trebuie respect, trebuie respectată Carta Europeană a Drepturilor Omului, mai ales uh, articolul 8, că trebuie respectat tratatul de la Lisabona și că trebuie respectată și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și, deci, e vorba de respectarea unor principii fundamentale în momentul în care date cu caracter personal vor fi transmise. Dreptul de a fi informat, spre exemplu Uh, ca persoana a căror date sunt transmise să poată fi informată, dreptul de a rectifica aceste date în cazul în care acestea sunt eronate, să poată, uh, dreptul de a putea șterge anumite uh, date. Și acest lucru trebuie să se facă fără nicio formă de discriminare. De asemenea, e nevoie și de o reciprocitate veritabilă. Ceea ce se aplică cetățenilor europeni să se aplice și cetățenilor din Statele Unite. Noi sperăm să obținem un acord Sperăm să obținem un acord să semnăm un acord cu uh, Statele Unite pe o durată maximă de 5 ani și acum în ceea ce privește schimburile de date cu țările terțe, între țările terțe. Noi înțelegem foarte bine că în momentul în care autoritățile americane au indicii care le uh, le-ar permite să urmărească îndeaproape activități teroriste și aceste date sunt deținute de țări terțe și în plus de aceasta e vorba și de o prevedere care există în legislația europeană, circunstanțe asemănătoare în momentul în care state membre europene au informații de această natură și care pot fi deci transmise în momentul în care e vorba de lupta împotriva terorismului. Iată cum stau lucrurile în ceea ce privește transferul de date în mod amplu. Aici nu se limitează, nu se restricționează transmiterea datelor. E un aspect care trebuie să fie menținut și asta din punct de vedere tehnologic, din motive tehnologic, dar și din motive de eficiență, de eficacitate. De multe ori este foarte important să ai o anumită uh, masă de informații în așa fel încât să poți să extragi anumite informații în momentul în care vrei să lupți împotriva Uh, terorismului. Transferul de date trebuie să facă cu uh, uh, prin modalități clare, cu un obiectiv foarte clar și anume datele ce sunt extrase să fie utilizate în mod concret în lupta împotriva terorismului. Pentru că doar astfel se poate justifica existența unui astfel de tratat, de acord. Și deci, iată că ne aflăm acum în prezența unei propuneri făcute de către Comisie, care este o propunere detaliată, o propunere bună care garantează drepturile fundamentale, care ține seama și de natura specifică a acestor acorduri, care se bazează pe reciprocitate, pe proporționalitate în momentul în care se culeg datele și care se bazează de asemenea și pe control, așa cum spunea doamna comisar, pe control, control din partea Parlamentului European, care va fi pe deplin asociat la toată această negociere, un control din partea Parlamentului European asupra rezultatelor și eficienței unor astfel de acorduri. Parlamentul European, pe bună dreptate, consideră că trebuie să fie uh, parte la încheierea acestui acord și, bineînțeles, vom înainta toate informațiile necesare, adecvate, uh, atât din partea Consiliului cât și din partea Comisiei. Comisia este cea care va negocia acest acord și va informa Parlamentul în fiecare etapă a negocierilor. Consiliul înțelege foarte bine că Parlamentul European trebuie să aibă acces la anumite părți care până prezent uh, nu erau accesibile, în așa fel încât să-și poată Uh, să-și uh, dea acordul în momentul în care se uh, negociază anumite clauze. Consiliul a promis semnarea unui acord interinstituțional cu Parlamentul pe această temă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, signor Lopez Mulțumesc foarte mult, domnule Lopez Garrido. Și acum voi da cuvântul doamnei Malmström din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Colectarea datelor este importantă pentru combaterea terorismului. Știm că aceste date au fost utile pentru a preveni uh, probleme de securitate, cum ar fi bombele de pe aeroporturi. Este un lucru important și pentru Uniunea Europeană. De curând m-am întâlnit cu uh, Secretarul pentru Departamentul de Securitate Internă, doamna Janet Tempolitano, și-am discutat despre acest lucru și ei înțeleg că trebuie să respecte acordul interimar, dar și ei sunt îngrijorați de o serie întreagă de uh, faptul că există o lacună în, uh, de securitate, și, dar în același timp că trebuie să existe un nivel suficient de protecție a datelor. După, la, după ultima discuție pe care am avut-o, Doamna Napolitano a început să lucreze eh, pentru elaborarea unui nou mandat pentru un eh, acord între Uniunea Europeană și Statele Unite privind eh, SWIFT. Eu cred că este un acord realist și se bazează pe rezoluțiile din septembrie anul trecut și din februarie anul acesta. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor Plașert pentru uh, relația foarte constructivă pe care am avut-o alături de Uh, colegii săi raportori și raportori din umbră, mulțumesc și, pe, și președinției pentru eforturile depuse. Am încercat să ținem seama de îngrijorările exprimate în rezoluția Parlamentului European. Datele vor fi prelucrate numai în scopuri care țin de combaterea terorismului Trebuie ca solicitarea să se bazeze pe o hotărâre judecătorească, părțile terțe nu vor primi date neprelucrate, va exista reciprocitate, va exista uh, aplicarea sistemului PUSH pentru datele transferul de date bancare și de asemenea ne vom gândi și la o modalitate de compensare în caz de reclamații. Comisia va informa Parlamentul imediat și complet cu privire la tot ce se întâmplă în cursul procesului de negociere și vrem să semnăm acest acord înainte de luna iunie pentru ca Parlamentul să poată vota pe marginea sa în luna iulie. În ce privește datele uh, neprelucrate, știu că Parlamentul este îngrijorat, dar știu că știți, de asemenea, că nu va exista un acord fără ca aceste date neprelucrate să poată fi transferate. Trebuie să ne asigurăm că nu există acces la date decât în situația în care există o uh, justificare obiectivă și profund întemeiată în situația în care o persoană finanția, finanțează terorismul sau desfășoară activități uh, legate de terorism. Transferul datelor neprelucrate este important și uh, va trebui să ne gândim la o scădere a volumului de date care pot fi transferate în cursul negocierilor. Însă, nu ne putem aștepta la o reducere drastică a obiectivelor. Uh, în ceea ce privește reciprocitatea, și Trezoreria Statelor Unite va avea obligația de a permite autorităților Uniunii Europene să facă la rândul lor uh, cercetări legate de uh, teroriștii pe care le-ar suspecta autoritățile Uniunii Europene. Americanii ne vor ajuta, trebuie să ne ajute și pe noi în acest sens. Și Comisia dorește să participe la aceste, state, la aceste discuții împreună cu statele membre. Mandatul de 5 ani, perioada de 5 ani de depozitare a datelor uh, extrase. 5 ani este o perioadă și pentru datele pe care băncile trebuie să le uh, termenul în care băncile trebuie să uh, depoziteze datele în prezent, dar sunt uh, dar aștept și punctul de vedere al Parlamentului European și al Consiliului. În concluzie, cred că acest proiect este o îmbunătățire importantă care ține seama de preocupările Parlamentului European din rezoluție, de apelul de reciprocitate lansat de raportori și aceasta este o chestiune care trebuie să facă parte din discuțiile noastre la nivelul Uniunii Europene. Și sigur că trebuie să fim parteneri egali pe termen lung pe această temă. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, signora comisaria. Mulțumesc, doamne comisar, și dau acum cuvântul domnului Buzutil pentru 3 minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ar trebui să spunem că Parlamentul își dorește un acord. Sigur că Parlamentul nu își dorește orice acord. Și, după cum știm cu toții, diavolul se află în amănunte și de aceea cred că trebuie să avem această dezbatere astăzi în plenul Parlamentului. După votul uh, din februarie am tras două învățăminte. Primul dintre ele este că Parlamentul European are noi competențe, competențe clare, are un cuvânt de spus și dorește să își folosească aceste noi competențe. Va face acest lucru în mod constructiv și responsabil, însă își va exercita încă o dată prerogativele. Al doilea învățământ este că primul acord nu era suficient de bun pentru noi și deci că trebuie îmbunătățit. Aș dori să salut dorința Comisiei de a veni cu un mandat după votul, așa cum a făcut-o după votul din februarie și de asemenea aștept cu nerăbdare ca acest mandat să fie uh, validat cât de repede cu putință de către Consiliul de Ministri. Așa cum spuneam, uh, Parlamentul European își dorește un acord și am explicat în detaliu, deci în rezoluția noastră, uh, cum dorim să arate acest acordul. Rezoluția a întrunit sprijinul plenului, mai ales a marilor grupuri. Într-adevăr, doamnă comisar, pentru noi ce este important în ce privește acele bulk data reprezintă o revizuire, tratarea în total a dăților, a datelor, înseamnă că ne dorim ca să existe un fel de reciprocitate în Europa. Ne dorim să avem în Europa Uh, propriul nostru program de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Însă, tratarea în comun a datelor reprezintă o problemă, o problemă pe care nu o putem uh, eschiva. Trebuie să o uh, privim față în față. Săptămâna viitoare, când vom uh, discuta cu omologii uh, de la Congresul American uh, aceste probleme, când o delegație a Parlamentului European se va deplasa în Statele Unite. Dacă nu mă înșel, mai am încă 30 de secunde la um, dispoziție, domnule președinte. Deci, săptămâna viitoare, o misiune a Parlamentului European se va deplasa la Washington și vom discuta cu omologii din Congres, dar și cu autoritățile americane și dorim să facem acest lucru lucru în mod constructiv. Dorim să mergem în Statele Unite pentru a arăta uh, omologilor americani că dorim un acord, însă că există aceste îngrijorări și dorim ca ele să fie abordate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Busutil. Îmi cer scuze pentru faptul că v-am uh, întrerupt. A fost o greșeală din partea mea. Uh, am citit două minute, îmi cer scuze. Doamna Birgit Sipel are acum cuvântul 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să-l contrazic pe oratorul precedent asupra unui punct. Eu nu aș vrea să obținem un acord cât mai repede posibil, ci mi-aș dori să avem un acord cât mai bun posibil. Calitatea e, trebuie să fie criteriul primordial și nu viteza. Dacă îmi permiteți, aș dori să mai fac încă o observație. Parlamentul European a respins deja un acord și, dincolo de motivele de fond, mai exista și un alt aspect care a dus la acest refuz, și anume lipsa de participare din partea Parlamentului la astfel de negocieri. De această dată, deci, am hotărât să nu votăm. Deci nu vom lua o decizie acum. Așteptăm ca și Consiliul să ne acorde timpul necesar pentru a asuma anumite decizii. Sunt oarecum mirată de faptul că anumiți parlamentari nu țin seama de această opinie și că uh, sunt de părere că Consiliul este în măsură să ia decizii. Eu sunt de părere, din potrivă, că această decizie trebuie amânată după data de 6 mai, în așa fel încât mai întâi Parlamentul să-și poată asuma o decizie. În principiu asta n-ar trebui să pună probleme și sunt convinsă că și partenerii europeni ar înțelege această poziție. Acum, în ceea ce privește proiectul de mandat, constat cu satisfacție faptul că Comisia întoarcă să țină seama de exigențele noastre. Aș adăuga totuși că acest mandat de negociere trebuie să fie în mod substanțial modificat. Modificările sunt necesare dacă ne dorim ca Parlamentul European să adopte cu o majoritate covârșitoare noul mandat. Mandatul actual nu permite atingerea obiectivelor pe care noi dorim să le atingem. Nu este suficient de ambițios. Tra uh, problema transmiterii datelor în, sub formă de pachete de date nu a fost încă rezolvată. Și dacă în fiecare lună se pot transmite datele a 5-10 persoane, e bine, uh, la capătul acordului, uh, sute și mii de persoane își vor fi văzut datele transmise sub formă de pachete către Statele Unite. Întotdeauna s-a spus că acest acord are o importanță absolută în lupta împotriva terorismului. Ei bine, eu nu sunt chiar convins, acest lucru încă nu a fost dovedit. E adevărat că durata de înregistrare și de stocare a datelor în Statele Unite, care este foarte lungă, reprezintă încă o problemă și încă nu am văzut nicio propunere de compromis, de soluție. La nivel european avem nevoie de autoritate judiciară care să poată să fie în măsură să uh, verifice cerințele partenerilor americani americani, să verifice modul în care aceste date sunt extrase și să verifice apoi și modul în care se transmit informațiile către țările terțe. E nevoie pentru acest lucru de orientări și recomandări foarte clare și precise. Trebuie să fim ambițioși și doar astfel vom reuși să ajungem la un rezultat bun care să ne permită să respectăm pe de o parte exigențele noastre de securitate și pe de altă parte dorința noastră de a lupta împotriva terorismului. Și acum adresez Consiliului. Cum anume? Vă veți asigura de faptul că doar datele concret cerute vor fi extrase. Cum se va face acest lucru? Mulțumesc, doamna Zipel, și acum, timp de 3 minute, are cuvântul doamna Enis Plașert. Thank you, Mr. President. I too very much... Mulțumesc și eu mă bucur că purtăm dezbaterea de astăzi în care uh, vorbim despre așteptările Parlamentului pentru negocierile acestei, acestui document. Din păcate, Parlamentul nu a putut vota săptămâna aceasta. Asta este regretabil, dar asta nu înseamnă că Consiliul nu trebuie să urmeze calendarul de adoptare planificat. O serie de propuneri sunt făcute chiar în momentul acesta și știm cu toții că Comisia cunoaște deja întreaga rezoluție și conținutul acesteia. De aceea, apreciez spiritul de cooperare pe care acum, uh, ca o noutate, și Comisia și Parlamentul uh, îl manifestă față de Parlamentul European. Trebuie să asigurăm că avem drepturi egale, indiferent de naționalitatea persoanelor ale cărei date sunt prelucrate conform acordului. Întrebarea mea însă este următoarea. Ce înseamnă această formulare? La ce se referă drepturile acestea în legătură, de exemplu, cu accesul, cu compensările, uh, cu ștergerea datelor și așa mai departe? Aș dori niște clarificări. Și, de asemenea, aș dori să spun că principiul proporționalității și al necesității sunt fundamentale pentru acest acord. Repet faptul că furnizorii de date nu, pot, nu trebuie să poată verifica conținutul mesajelor și că acest lucru nu poate fi ulterior uh, rectificat prin mecanisme de corecție. Asta reprezintă fundamentul unui acord uh, Uh, și un compromis la care deja s-a ajuns. Mă tem însă că, în conformitate cu actualul, uh, actualele orientări ale negocierilor, problema aceasta nu va fi rezolvată. De asemenea, sistemul de compensare nu reprezintă o bază suficientă Până la urmă, asistența juridică nu se aplică în cazul transferurilor către țările terțe și Uh, în cazul anumitor căutări pentru transferuri bancare. De aceea, vreau să subliniez că e crucial ca negocierile să se concentreze pe soluții pentru ca aceste elemente să fie compatibile între ele. Până la urmă, nu putem face altceva decât să îndemnăm Comisia și Consiliul să se ocupe de deciziile politice fundamentale imediat. Aștept un angajament clar și obligatoriu, atât din partea uh, Comisiei, cât și a Parlamentului în fața, uh, cât și a Consiliului în fața Parlamentului, că vor introduce o soluție durabilă, mm, clară, uh, mm, întemeiată juridic și vreau să subliniez faptul că uh, încredințarea extragerii de date neprelucrate unei, în, uh, unei, uh, forțe, unei forțe străine nu trebuie să fie altfel decât proporțională, altminteri încalcă practicile și legislația europeană. Trebuie să fim foarte atenți atunci când evaluăm astfel de acorduri ca cel pe care îl discutăm astăzi. Ca și alții, aș dori să avem un punct de vedere european și să acționăm împreună ca un partener egal cu Statele Unite. Și în acest sens nu pot decât să subliniez din nou că Uniunea Europeană este cea care trebuie să stabilească principiile despre cum va coopera Uniunea Europeană pentru a combate terorismul, inclusiv în ceea ce privește uh, colectarea datelor pentru uh, scopuri comerciale. Trebuie să existe un proces, o, o prelucrare legală, uh, corectă și transparentă a datelor. Acum, Consiliul și Comisia au datoria să transpună toate aceste principii în practice și să negocieze un acord care să răspundă la toate așteptările atât ale Uniunii Europene cât și ale Statelor Unite. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul pentru două minute și jumătate domnului Jean Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și președinției în oficiu și doamnei comisar Malmström. Vă mulțumesc pentru declarațiile dumneavoastră. Președinția, înainte, în discurs, uh, a uh, vorbit despre TFTP, vorbim despre schimbul de date SWIFT, dar vorbim și despre principii, principii constituționale, principii de bază. Sigur că e vorba de protecția vieții private, articolul 8 din cartă, din Cartea Uniunii Europene și articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Însă, mai mult, e vorba de, până la urmă, de protecția juridică și aici fac trimitere la articolul 13 din Convenția Europeană uh, privind drepturile omului. Apoi e vorba de proporționalitate, proporționalitate din punct de vedere juridic și aș dori să subliniez acest lucru. Din punct de vedere constituțional trebuie să existe proporționalitate, dar e nevoie și de dovezi. Dacă există o nevoie, atunci ea trebuie uh, motivată. Dacă aceste măsuri sunt necesare și proporționalitatea este foarte importantă. Aș dori să subliniez un aspect. Există alți experți sau um, autorități au vorbit de transferul colectiv de date, date personale care sunt transferate fără niciun fel de discriminare. Mă, experții se întreabă dacă e o procedură uh, adecvată. Poate ar trebui să avem uh, măsuri mai puțin intrusive care ar fi suficiente pentru atingerea obiectivelor. Eu trebuie să primesc dovezi clare înainte de a fi uh, de acord. Sigur că în funcție deci de la caz de la caz e nevoie de decizii individuale individuale. Însă mă întreb în general de ce ar trebui să avem un transfer colectiv de date, un acces la toate datele uh, cetățenilor Uniunii Europene. Dacă nu se respectă aceste principii de bază, s-ar încălca tratatele europene, tratatele internaționale și tocmai a, a, a, aceasta, acesta a fost aspectul uh, scos în evidență de uh, tribunalele din Europeană. Un tribunal din Germania, Tribunalul Federal, a spus uh, acest lucru, a vorbit despre principiul precauției. Deci Parlamentul are o poziție, nu se va îndepărta de la poziția sa, trebuie să ne asigurăm că această poziție e respectată în cadrul negocierilor și că negocierile se fac în conformitate cu legislația europeană și, bineînțeles, și în conformitate cu uh, uh mandatul conferit de către Curtea de Justiție. Deci, aș dori să rog Comisia să reprezinte și poziția Parlamentului în negocierile cu Statele Unite, să militeze pentru proporționalitate și să fie o condiție sine qua non, pentru că dacă nu, Parlamentul nu va putea accepta acordul TFTP. Mulțumesc! Are acum cuvântul pentru două minute și jumătate domnul Tanoc. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru ECR susține poziția inițială a Consiliului uh, în privința acordului cu Statele Unite uh, referitor la transferul datelor de mesagerie financiară. Bineînțeles, avem nevoie anumite, de anumite clauze de salvgardare. Nu împărtășesc opiniile anumitor colegi din această sală. Noi ne dorim ca Uniunea Europeană să facă mai mult și nu mai puțin alături de Statele Unite în lupta împotriva terorismului. Și considerăm acest acord ca fiind un instrument vital pentru a putea uh, depista toate sursele de finanțare ale terorismului. Dar, cu toate acestea, am fost uh, nefericit în momentul în care Parlamentul și-a refuzat acordul pentru acordul interimar. Parlamentul și-a arătat mușchii, pur și simplu, și a vrut să-și exercite noile prerogative oferite de tratatul de la Lisabona. Dar acest lucru a subminat, de fapt, și de drept posibilitatea obținerii unui acord SWIFT uh, prin negocieri uh, la care să participe Comisia. Și atunci aș dori să știu cum anume uh, președintele Obama, ca și predecesorii săi, ar putea să se mulțumească cu un astfel de răspuns din partea Uniunii Europene se vede că nu avem suficientă apreciere printre diplomații americani în ceea ce privește sporirea prerogativelor uh, Parlamentului European. Haideți să sperăm că președintele Buzek va reuși să ducă la bun sfârșit această misiune și va fi mai puțin naiv și mai puțin arogant decât unii reprezentanți ai anumitor grupuri politice pe această temă. Uh, când ne uităm la țări mai mici, cum ar fi Columbia, Taiwan și Israelul, pentru a, dacă e să menționăm eventual și China, care au resurse diplomatice substanțiale, ne putem pune întrebări în uh, Parlamentul nostru dacă la nivel uh, uh de Uniunea Europeană avem aceste resurse diplomatice de care avem atâta nevoie. Și nu trebuie să ne uităm la dimensiunile Belgiei, pentru că știm că uh, misiunea aceasta diplomatică se desfășoară la nivelul Uniunii Europene. Și acum iată că este un moment important, un mesaj care poate nu a fost suficient transmis către Statele Unite, către Congres. Noi ne dorim să avem relații cu uh, membrii Congresului și ideea unei vizite, unei delegații uh, că, mm, în Statele Unite este o idee binevo- binevenită. Bineînțeles, pe aceste baze vom reuși să obținem un nou acord SWIFT pe noi baze mai bune și după părerea mea, uh, acest lucru va facilita de asemenea și obținerea acordului PNR. Mulțumesc, spune domnul președinte. Are acum cuvântul doamna Vergia. Doamna Vergia, domnule președinte, dacă nu vă supărați. Doamnelor și domnilor, dragii mei colegi, vorbim din nou despre mandatul încredințat Comisiei și Consiliului privind proiectul SWIFT. Proiectul de mandat care ne este prezentat astăzi conține o parte dintre cerințele exprimate de Parlamentul European în rezoluția din septembrie 2009. Însă mai rămân ne loc de mai bine. De exemplu, problema duratei stocării datelor, posibilităția legată de posibilitatea cetățenilor de a face recurs, atitudinea americanilor rămâne discriminatorie împotriva uh, cetățenilor neamericani și asta o recunosc și funcționarii Comisiei Europene. Nu se poate individualiza prelucrarea da, datelor dacă nu există mijloacele tehnice necesare. Rămâne problema proporționalității transferurilor operate. Chiar dumneavoastră, doamnă comisar, ne-ați spus mai devreme că Există în continuare îngrijorări în legătură cu transferul de date. Îmi pare foarte rău, eu una nu am încredere în buna funcționare în acest domeniu a autorităților americane. Teoria bănuielii nu ne poate mulțumi. Știm care sunt pagubele Uh, pe care le-au făcut americanii atunci când uh, au uh, pus în aplicare politica lor de combatere a terorismului. Spuneți că calitatea e mai importantă decât cantitatea. Da, este bine ca o autoritate europeană să poată avea controlul asupra datelor efectiv transferate, dar așteptăm în continuare garanții în acest domeniu pentru a asigura că li se respectă drepturile cetățenilor europeni și ale tuturor celor care locuiesc în Europa. Ne bucură pașii uh, făcuți înainte, dar ei sunt încă insuficienți. Oamenii au, drept, au dreptul la securitate, dar au și alte drepturi. În momentul în care se intră în, se, se capătă acces la viața privată a oamenilor, apar probleme și vedem că trebuie, în numele cetățenilor, să continuăm să vă atragem atenția că pentru noi principiile necesității și proporționalității nu sunt încă respectate. Vă mulțumesc foarte mult. Stimată doamnă Vergiat, vroiam doar să precizez că știu foarte bine că dumneavoastră sunteți doamna Vergia. Numai că în limba italiană termenul onorevole se referă atât la doamne cât și la domni. Și de aceea am citit eu numele dumneavoastră menționând înaintea sa termenul onorevole. Dau cuvântul domnului Borghețio pentru două minute și jumătate nel sottolineare la validità. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de această ocazie și să subliniez că tot ce s-a spus uh, în legătură cu nevoia ca Parlamentul European să nu uite cât de importantă este să, se fol- să folosim limba noastră italiană, domnule președinte, să nu uităm uh, care a fost aportul limbii italiene la uh, cultura europeană. În ce privește subiectul care face obiectul dezbaterii, după ce Parlamentul a blocat întregul proces, cred că, într-adevăr, trebuie să încercăm să evaluăm urgența și Uh, natura dramatică acestui subiect și faptul că nu trebuie să slăbim o uh, uh, necesitate vitală, respectiv că Europa trebuie să se apere împotriva teroriștilor. Sigur că trebuie să fie respectat principiul proporționalității, sigur că drepturile individuale, precum viața privată, nu trebuie îngrădite sau nu trebuie încălcate. Pentru că comis, Comisia însă a acceptat o parte din sugestiile Parlamentului European tocmai pentru a permite cetățenilor noștri să pună la îndoială, să atace deciziile în uh, tribunal. În ceea ce privește uh, mandatul acordat Comisiei referitor la uh, Uh, negocierile SWIFT, acest mandat uh, este bun din punctul meu de vedere. Trebuie să obținem o cooperare utilă, eficientă cu autoritățile americane, trebuie ca transferurile financiare să fie controlate pentru a, uh, pentru a uh, opri acțiunile teroriste. Sigur că uh, interesul este bilateral, pentru că și Europa ar trebui să nu uite că ar trebui să se apere împotriva teroriștilor. N-au lipsit exemplele sau dovezile că acest terorism reprezintă o adevărată amenințare. Deci trebuie ca aceste fluxuri de date să fie controlate, să fie controlate prin intermediul controlului democratic, democratic al Parlamentului și cred că e cea mai bună formă de protecție pe care o oferim cetățenilor, care de altfel își pot uh, apăra drepturile. Și aceasta în uh, mai multe moduri. Ceea ce, cred eu, subliniază cât de important este rolul Parlamentului European. Același acord prevede și reciprocitatea acestui uh, control al uh, tranzacțiilor financiare. Deci, uh, Europa nu ar trebui uh, să rămână în urma americanilor. Europa ar trebui să acționeze la rândul său și mai târziu vom discuta despre sistemul PNR, însă aceleași principii sunt valabile și pentru acest sistem. e vorba de principii care trebuie aplicate în lupta împotriva teroriștilor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Strasser. Trei minute herr präsident äh, frau kommissarin meine sehr geehrten damen und herren! domnule președinte doamnă comisar domnilor ppe ul își dorește un acord își dorește un parteneriat bun cu prietenii noștri americani mai ales în domeniul securității. Ne dorim un acord bun și ne dorim ca acesta să fie încheiat cât mai repede posibil. Încă de pe acum putem constata că dezbaterile noastre uh, din această sală oglindesc foarte bine spiritul tratatului de la Lisabona. A existat o decizie a Parlamentului în septembrie, o decizie a Consiliului la sfârșitul lui noiembrie, au existat discuții în ianuarie, în februarie, au existat poziții clare exprimate de Parlament, mai ales în luna februarie și iată că acum ne aflăm într-o situație Uh, care ilustrează perfect o colaborare fructuoasă între Parlament, Consiliu și Comisie. Și aș dori să vă mulțumesc în mod călduros, doamnă comisar, pentru această colaborare. Mulțumesc de asemenea și Consiliului pentru acest nou început. Datorită dumneavoastră și datorită doamnei comisar Reding, iată că am ajuns la un exemplu clar despre ce anume își doresc cetățenii europeni. Cetățenii europeni își doresc ca noi să fim capabili să ajungem cu toții împreună la o soluție. Și acum aș adresa prietenilor noștri uh, din vizitatori din Austria care se află în tribuna vizitatorilor astăzi și care ascultă cu atenție ceea ce spunem noi. Astfel, în sânul grupului nostru, noi nu vrem să existe probleme, ci din potriva, luptăm să găsim soluții. Și constat că se schițează deja anumite soluții care au fost de altfel deja înscrise în rezoluția noastră din septembrie, mai ales în ceea ce privește informațiile uh, transmise în sub formă de pachete, problema duratei acordului, posibilitatea uh, rezilierii imediate a acestui acord. Ei bine, sunt toate aceste lucruri sunt pozitive, dar acum sunt surprins uh, de poziția GUE și de poziția verzilor, pentru că la momentul respectiv nu au votat. Ori acum cer o rezoluție. De aceea, vă rog, dragi colegi, vă rog, alăturați-vă nouă pentru a negocia, pentru a ajunge cu toți împreună la un rezultat bun. Eu sunt de părere că noi trebuie să continuăm să colaborăm într-un spirit pozitiv și constructiv și trebuie să insistăm, să accelerăm uh, obținerea acestui acord, pentru că avem nevoie de acest instrument. Trebuie să respectăm calendarul așa cum a fost el prevăzut. Și anume, în Parlament să avem ocazia să putem să dezbatem primele rezultate ale negocierilor în așa fel încât să putem lua anumite decizii. Iar în concluzie, Aș dori să spun că modul în care au loc negocierile, mai ales în programul de acțiune, sper că aceste negocieri vor putea continua și că acest demers va putea continua. Includ aici și uh, negocierile SIS și negocierile PNR și așa mai departe. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dau acum, cuvânt, dau acum cuvântul colegului Gonț. Două minute. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy... Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă reamintesc că nu aveam așteptări superlative altă dată. Parlamentul European a trebuit să voteze și uh, nu e nevoie să vă reamintesc uh, cum am votat. De atunci însă s-au înregistrat pași importanți înainte și acum avem în față o, uh, un proiect de acord între Uniunea Europeană și Statele Unite la care să sperăm că vom putea ajunge până în vară. Pe de altă parte, cred că am observat cu toții acum că Statele Unite sunt mult mai deschise față de noi acum, doresc să caute soluții împreună cu Uniunea Europeană, mai mult decât cu alte ocazii. Am observat lucrul acesta, cooperarea este mai bună, există și o mai bună coordonare între cele trei instituții, Comisia, Consiliul și Parlamentul din cadrul Uniunii Europene. Faptul că doamna comisar Malmström este acum prezentă aici, discută cu raportorii, vine uh, în mod regulat la comisie pentru a uh, vorbi cu noi, reprezintă un lucru pozitiv. Care ar fi pașii următori de făcut? Și aș dori să mă refer acum la câteva lucruri la care s-au referit și colegii mei înaintea, înaintea mea. Parlamentul European este angajat pe calea obținerii unui acord. Noi vrem un acord, un acord bun, un acord care să țină seama de interesele cetățenilor europeni, în special în ceea ce privește protecția datelor personale, pentru că purtăm împreună cu dumneavoastră răspunderea pentru aceste lucruri. Sigur că vrem să combatem terorismul, este, acest acord este un un punct important din acest mecanism de combatere a terorismului. Într-adevăr, el este de folos și ne ajută să-l combatem. Avem un mandat, avem un document înainte. Multe dintre întrebările noastre, dintre problemele semnalate, și-au găsit răspunsul, altele nu. De exemplu, așa cum spuneau și colegii, mai rămân. Uh, sunt exemple pe care le-au dat colegii mei înainte. Uh, nu putem vota în această săptămână din cauza problemelor de trafic aerian, dar asta în același timp ne oferă și mai mult timp de gândire, o nouă ocazie de a încerca să căutăm soluții la acele probleme care încă nu au fost rezolvate. Sper ca în următoarele săptămâni să se găsească răspunsurile potrivite și cred că Consiliul sau sper că Consiliul nu va lua o decizie înaintea Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc! În continuare, dau cuvântul doamnei Latford. Ci seguono e sono numerosi su internet. I nostri, I nostri lavori hanno molto salut tot vizitatorii care sunt în sală și vă amintesc și faptul că aveți posibilitatea să urmăriți dezbaterile prin internet. Și este un, o veste foarte bună. Dau acum cuvântul doamnei Latford. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a, ne-a ascultat foarte clar și proiectul demandat e o îmbunătățire față de acordul precedent și însă colegii mei au scos în evidență domeniile în care rămân probleme. Aș dori să mulțumesc uh, colegei uh, Henis Plașart pentru uh, tot ce a făcut ea pentru parlamentar. Aș dori să spun două lucruri în legătură cu procesul, procesul și apoi în legătură cu conținutul. Progresele recente ne arată ce se poate obține când partenerii sunt tratați cu respect și au încredere unii în alții. Uh, la fel ca și Comisia, consider că autoritățile americane au făcut acest efort de, efort de înțelegere și de angajament. Aș dori să-i mulțumesc ambasadorului Bill Conard în acest sens, pentru că el a înțeles în sfârșit cum funcționează Parlamentul European, poate chiar mai bine decât unele state membre. Uh, E acum nevoie de același efort și din partea Consiliului și să adopte un uh, mandat progresiv. De fapt, eșecul Consiliului data trecută de a veni cu o ofertă de îmbunătățire ținând cont de uh, îngrijorările uh, deputaților, care ne-a dus la uh, votul negativ pentru acordul interimar. În ultimii 10 ani, și aici mă apropiu de conținut, autoritățile din UE și Statele Unite au uh, încercat să uh, îngrădească uh, toate aceste acțiuni care finanțează terorismul. Câteodată uh, am fost foarte criticați în mass media spunându-ne, uh, pentru că s-a spus că noi încurajăm terorismul. Nu putem continua astfel, însă, în ceea ce privește privește stocarea datelor și transferul, trebuie să ne bazăm pe principiul proporționalității și a adecvării juridice. Uh, trebuie ca toate procesele să fie controlate și eu țin uh, foarte mult la acest lucru, iar doamnă, am înțeles că doamna comisar Malmström încearcă să obțină același lucru pentru a obține o imagine de ansamblu asupra punerilor, pentru a avea un cadru rațional uh, care să nu îngrădească libertățile, um, uh, libertățile și și drepturile individuale. Mulțumesc, doamnă Radford. Are cuvântul acum doamna Judith Sargentini, două minute. voorzitter. Of er nou een resolutie is of niet, ik denk dat de Raad ons de vorige keer... Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce contează în momentul de față este faptul că ultima dată când am întâlnit cu Consiliul acesta a ascultat opinia noastră. Parlamentul nostru se îngrijora. Se îngrijora în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și protecția vieții private a cetățenilor. Se îngrijora în ceea ce privește transmiterea datelor. Aici e vorba de, de drepturi fundamentale. Și nu ne putem juca cu drepturile fundamentale, nu ne putem mulțumi doar de, cu o simplă analiză costuri-beneficii. Trebuie să ajungem la un acord în ceea ce privește transferul colectiv de date. S-a spus că din punct de vedere tehnologic nu era posibil să se obțină acest lucru, nu se poate ținti extragerea de date. Însă eu nu pot să accept o astfel de explicație, nu pot să cred că din punct de vedere tehnic acest lucru nu se poate realiza. Eu cred că mai degrabă acest lucru nu se realizează din cauza costurilor. Ori aici noi discutăm despre drepturi fundamentale, nu discutăm despre uh, costuri. Ceea ce este important de asemenea este ca Uniunea Europeană să explice faptul, să demonstreze faptul că este un partener valabil în negocieri și nu doar un partener care așteaptă să vadă care vor fi propunerile pe care le vor face Statele Unite. Parlamentul European a transmis, uh, a dat Consiliului și Comisiei mandatul de a-și îndeplini pe deplin rolul lor de negociatori. Și mă adresez astfel Consiliului și Comisiei pentru a le cere să țină seama de Carta Europeană a Drepturilor Omului. Este un aspect esențial în cadrul mandatului dumneavoastră este un uh, capitol absolut important și sperăm că negocierile vor ține seama de acest aspect. Sperăm că veți putea utiliza întregul mandat pe care vi l-am acordat deja și aștept cu nerăbdare să văd care vor fi rezultatele ca urmare a negocierilor. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc doamna Sargentini, are acum cuvântul domnul Migalski. Minuti. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Astăzi, Statele Unite reprezintă singura putere, singura superputere militară, economică din lume. Din fericire, este o superputere care se dovedește prietenoasă cu Uniunea Europeană și asta este bine pentru noi. Merită să apreciem acest lucru și să susținem Statele Unite în eforturile lor de combatere a terorismului. Statele Unite au combătut comunismul timp de zeci de ani și, datorită Statelor Unite, este de-al minteri Europa, o Europa liberă de 40 de ani încoace, de, de, de, din, din, din anii 40. Dacă facem o comparație între eforturile Statelor Unite de a combate terorismul în Statele Unite și respectiv aceleași eforturi depuse în Uniunea Europeană, trebuie să ne dovedim învinși și rușinați. Este foarte bine că Statele Unite combat terorismul. Cel puțin eu în această cheie înțeleg acest acord. Și trebuie să-i ajutăm în combaterea terorismului. Sigur că trebuie să ținem la regulile pe care ne întemeiem, dar cred că Parlamentul împreună cu Comisia și cu Consiliul trebuie să soluționeze problema aceasta, iar mandatul pe care îl avem acum înainte reprezintă voința politică de a încheia acest acord. Trebuie să dăm dovadă de această voință politică. Statele Unite vor trebui să semneze un acord cu Uniunea Europeană în baza principiului parteneriatului și consolidând o prietenie mai veche. Mulțumesc, domnule Migalski, domnul Svensson, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc atât doamnei comisar cât și Consiliului pentru progresele înregistrate și asta în ciuda tuturor evenimentelor. Din, uh, în februarie, Parlamentul a făcut ceea ce trebuia să facă și anume să respingă acordul. Acum, Parlamentul a sporit posibilitățile în ceea ce privește uh, reciprocitatea și o comisie inteligentă, un consiliu inteligent ar asculta cu atenție rezervele și, ne- și nedumeririle exprimate de Parlament în februarie. Aici discutăm despre libertatea cetățenilor, despre drepturile acestora. De, vorbim despre statul de drept. De aceea nu putem permite transmiterea de date, transferul colectiv de date. Acest lucru nu poate fi acceptat. Pentru că dacă o, alegem această opțiune, atunci cetățeni inocenți ar putea dintr-o dată deveni suspecți. Se poate autoriza transferul de date în momentul în care există bănuieli întemeiate. Așa? Da. Acum discutăm aspecte politice și îmi pun întrebarea. Uh, e o problemă de tehnologie pur și simplu sau, de fapt, ceea ce este cel mai important e chestiunea libertăților fundamentale? Mie alegerea mi se pare foarte clară și uh, odată ce am făcut această alegere, legislația poate fi adoptată, adaptată. Mulțumesc, domnul Pașcă. În februarie, sme odmietli ratifikovať dohodu o a zasielaní... Mulțumesc, domnule președinte în 11 februarie 2010 am refuzat să ratificăm uh, acordul TFTP, care a fost folosit de către Ministerul de uh, Finanțe american uh, pentru a combate terorismul. Noi am explicat de ce am refuzat acest program, pentru că considerăm că încalcă principiile fundamentale în ce privește protecția datelor, în ce privește Statele Unite, e vorba de 90 de milioane de persoane lunar Uh, uh, de asemenea, Statele Unite ar putea transmite aceste date și uh, unor țări terțe. Lipsa de reciprocitate din partea omologilor nu a justificat astfel de transfer din partea Uniunii Europene lacunele pe care le-am evidențiat ar putea fi rezolvate. Acordul nu era unul prost, însă principiul unui transfer total, colectiv, al tuturor datelor dinspre Uniunea Europeană înspre Statele Unite e total inacceptabil. Nu putem să acceptăm acest lucru din principiu, având în vedere că transferul de date se face fără niciun fel de uh, restricție. Deci datele sunt procesate, evaluate și uh, stocate. Acest uh, proces ar trebui să se facă doar pe teritoriul Uniunii Europene și aceasta cu respectarea dreptului european. După această filtrare, vom putea transmite americanilor datele care vizează combaterea terorismului. Mulțumesc, domnule Pașca. Domnul Coelho, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, doamnă comisar, stimați colegi. În cadrul Parlamentului European discutăm despre un acord între Statele Unite și Uniunea Europeană în ce privește asistența judiciară. Cooperarea transatlantică este un subiect important din punctul meu de vedere, în special în ce privește problema libertății și securității interne, precum și justiției. Acordul provizoriu privind transferul de date cu caracter financiar între Uniunea Europeană și Statele Unite a fost uh, nu a fost acceptat și eu m-am opus acestui acord în numele principiilor Uniunii Europene. Menționasem atunci când l-am refuzat problema securității transferurilor al datelor personale, însă astăzi constat că și Comisia și Consiliul vin cu o nouă poziție și cred că vom reuși împreună să stabilim, să conturăm acele principii fundamentale care vor face posibilă cooperarea pe viitor între Uniunea Europeană și Statele Unite în materie de combatere a terorismului. Sper că în cadrul acestui acord se va ține seama de îngrijorările menționate de Parlamentul European în rezoluția sa din septembrie 2009. Insist asupra respectării principiilor proporționalității și reciprocității și aș dori să vă reamintesc că trebuie garantate libertățile fundamentale în ce privește prelucrarea acestor date, astfel ca ele să fie stocate numai în, pe o perioadă minimă. De asemenea, insistă asupra posibilității unui recurs pe cale judiciară și asupra stabilirii unor garanții adecvate pentru posibilele transferuri de date cu caracter personal către țările terțe. Mai presus de orice, va trebui să ni se dovedească faptul că aceste date transferate sunt cu adevărat necesare pentru urmărirea penală și pentru combaterea unor posibile acte teroriste. Fără așa ceva, nu vom putea să ne dăm acordul și Parlamentul European insistă pe principiile pe care le-a apărut întotdeauna. Mulțumesc, dau acum cuvântul pentru două minute doamnei Boscurt. Mulțumesc, domnule președinte. doamnă comisar, domnul reprezentant al Consiliului, ceea ce avem noi în fața ochiului reprezintă un pas important în lupta împotriva terorismului. De aceea este foarte important să ajungem la un acord cât mai repede cu Statele Unite, însă nu un acord cu orice preț. În februarie anul trecut, cu o mare majoritate, noi ne-am pronunțat împotriva acordului interimar cu Statele Unite. Ne-am pronunțat împotriva faptului că nu s-a luat în considerare Parlamentul, care reprezintă cetățenii. Cetățenii nu își doresc ca datele lor bancare să fie trimise în Statele Unite și fără niciun fel de garanții. Noi ne dorim ca drepturile cetățenilor europeni să fie pe deplin uh, protejate. Și dacă nu este cazul, atunci va trebuie să ajungem la o constatare, și anume că situația nu a evoluat din februarie și până acum. Trebuie neapărat ca și Consiliul și Comisia să informeze pe deplin Parlamentul European și preocupările Parlamentului trebuie să fie luate în considerare în ceea ce privește libertățile fundamentale, drepturile fundamentale, protecția datelor personale. Iată criteriile de bază uh, care vor determina transmiterea sau netransmiterea datelor în acest context de luptă împotriva terorismului și doar în acest context. Au existat anumite promisiuni care au fost făcute, promisiuni frumoase, însă eu aș vrea să știu cum anume aceste promisiuni se vor transpune în fapt și vor fi garantate în fapt principiul proporționalității și principiul necesității, iată două lucruri importante. Însă americanii ne vor garanta, în schimb, aceleași, aceleași principii. Iată că noi dorim o discuție detaliată asupra drepturilor cetățenilor europeni în cadrul viitorului acord. Consiliul și Comisia propun să încredințăm unei autorități europene în mod uh, analiza uh, cerințelor înaintate de americani. Însă cum anume se va organiza această autoritate? Va fi o autoritate de tip judiciar? Um, va avea posibilitatea de a uh, se prezenta în fața unui tribunal în caz de nevoie, așa cum se face de obicei în Europa. Mulțumesc, până domnul președinte. Dau acum cuvântul domnului Alvaro Alexander, 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă comisar Malmström. Avem un mandat de negociere și acest lucru dovedește că Comisia și Parlamentul încă o dată s-au sincronizat și de fapt așa ar trebui să fie. Așa cum au uh, spus și alți antevorbitori. În luna februarie, Parlamentul European a respins acest acord. A fost, uh, s-a mai spus, uh, o arătare a mușchilor. Nu cred că e așa. E vorba de răspundere. Ne asumăm răspunderea pentru drepturile celor pe care îi reprezentăm. E vorba despre cetățenii Europei. Urmează să aibă loc negocieri pentru un nou acord cu privire la transferul de date. Și, în acest sens, se pune o întrebare importantă, respectiv, Uh, ce uh, părere are Parlamentul European față de respect. Respectul față de partenerii săi, față de cetățenii noștri, față de legislația europeană. Până la urmă, cuvântul cheie aici este respectul. Noi uh, putem sau nu putem influența negocierilor, negocierilor însă în mandatul nostru de negociere, rezoluția din luna mai va reflecta ce credem noi în ce privește drepturile cetățenilor, protecția datelor, viața privată, dreptul la compensații, drepturile care au fost uh, încălcate sau ar putea fi încălcate în afara teritoriului Uniunii Europene. S-a vorbit foarte mult despre transferul colectiv de date în cadrul dezbaterii. Cred că ar trebui din capul locului să subliniem un lucru. Respectiv, în acest mandat, mandatul de negociere, trebuie să fie foarte clar că această problemă trebuie rezolvată. Uh, pentru că dacă nu, nu, am, nu vom putea să vindem acest produs celorlalți, uh, de exemplu cetățenilor, în conformitate cu uh, ce am spus în trecut. Rezoluția Parlamentului e foarte explicită în acest sens. Eu am încredere, sper că Comisia și Consiliul vor fi înțelepți și vor rezolva problema. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Cerneschi. Vă rog însă să vă respectați timpul alocat, nu mai mult de un minut. Domnule președinte, e... Nasza debata odbywa się... Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre acest subiect doar cu două zile înainte de dezbaterea asupra aceleași teme în cadrul Consiliului de Ministri. Așa că nu facem altceva în realitate decât să exercităm o presiune politică. Discutăm despre mandatul de negociere cu Statele Unite, încercând să-i dăm un contur. Ne mai rămân câteva săptămâni până când acest uh, mandat va căpăta contur. Și mă tem că Comisia și Consiliul nu dau de, dovadă de prea multă flexibilitate, ne oferind alternative. Ni se spune practic acceptați așa cum îl propunem noi sau nu-l acceptați și gata. Nu prea este în spiritul Uniunii Europene procedura aceasta. Sigur, eu sunt în favoarea cooperării, însă diavolul se ascunde întotdeauna în detalii. Întrebarea mea este următoarea. Ce se întâmplă dacă acordul acesta încalcă valorile fundamentale și Carta Drepturilor Fundamentale? Vă mulțumesc, domnul Baften, în continuare. Mulțumesc, domnule președinte. Mă șochează faptul că comisia aceasta insistă la, uh, asupra transmiterii mm, datelor de mesagerie financiară, chiar și județeni din Marea Britanie. Deși Parlamentul European, cu majoritate foarte largă, a respins această propunere. Nu ar trebui să avem niciun fel de acord SWIFT pentru că acest lucru reprezintă o nerespectare a legislației în vigoare. Dacă se transmit aceste date de mesagerie financiară, de fapt e ca și cum noi ne-am vinde fratelui mai mare, Big Brother, din Statele Unite. Și Chiar dacă autoritățile americane spun că aceste date vor fi stocate doar timp de 5 ani de zile, noi știm foarte bine că nu este adevărat, că există anumite companii americane care vor păstra aceste date din interese pur financiare. Și poate că a venit momentul ca și să dea și Comisia înapoi și să țină seama de munca depusă de Parlamentul European pe durata anului trecut, să țină seama de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, să țină seama de noile competențe ale Parlamentului. Nu, noi am respins acordul interimar și am uh, respins uh, orice posibilitate de acord pe această temă. Faptul că se discută acum acest uh, nou acord demonstrează cu claritate faptul că nu doriți să respectați drepturile cetățenilor atât din țara Galilor cât și din întregul Regat Unit. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Monica Maier. Două minute. Herr Präsident, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Domnule președinte, stimați colegi, Spre deosebire de antevorbitor, eu aș dori să-i mulțumesc doamnei Maștrom și să-i mulțumesc doamnei Vivian Redding pentru eforturile pe care le-au depus în sensul de a răspunde îngrijorărilor Parlamentului în materie de securitate și confidențialitate a datelor. Doamnele comisar, am încercat să soluționeze problemele acestea în cursul negocierilor cu americanii și le sunt recunoscătoare pentru că mandatul propus soluționează o serie întreagă dintre problemele semnalate de colegii noștri. Este cazul, de exemplu, al principiului reciprocității. Este important ca după cinci ani să putem negocia eliminarea datelor, pentru că nu putem accepta ca aceste date să fie stocate Uh, pentru totdeauna. Așa că sunt de părere că în cazul extragerii datelor în mod nejustificat să se poată de asemenea pune în aplicare dreptul la compensații, fiindcă datele care trebuie extrase nu trebuie să fie folosite decât în sensul, în scopul combaterii terorismului. De asemenea, vrem ca acest acord TP uh, să fie un acord bun, curat și să nu ajungem în situația de a transmite pe termen nedefinit date către Statele Unite. Nu e o vorba doar de uh, o chestiune de bănuială, de o atitudine bănuitoare, suspicioasă din partea noastră, ci și noi, la nivelul Uniunii Europene, trebuie să ne ocupăm de aceste, va trebui să ne ocupăm de aceste probleme pentru a combate terorismul. Și abia după ce și noi ne vom ocupa de acest lucru, vom putea cu adevărat să fim pe picior de egalitate cu Statele Unite și să aplicăm principiul reciprocității. Va trebui să avem în vedere un TFTP european așadar. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Fajon pentru două minute. Terorism e și vedno una od glavnih. Mulțumesc, domnule președinte. Terorismul reprezintă una dintre principalele amenințări la securitatea Uniunii Europene și trebuie să începem negocierile cu Statele Unite în ce privește uh, schimbul de uh, date, uh, însă nu cu orice preț Sigur că trebuie să protejăm datele cetățenilor și trebuie să obținem un acord mai bun care să ține cont de drepturile omului. Trebuie să mai soluționăm și uh, problema transferului colectiv de date. E vorba până la urmă de date care vizează milioane de cetățeni europeni. Acordul ar trebui să se bazeze pe reciprocitate, deci și autoritățile americane ar trebui să transferă, transfere date financiare înspre Europa dacă Europa decide să instituie un program al său. Și mă bucur de faptul că Comisia e de acord cu acest principiu. Noul acord trebuie să conțină garantii mai clare în ce privește transferul de date spre uh, state terțe. Permitem Statelor Unite să facă acest uh, transfer înspre orice țară sau, e sau uh, trebuie să avem uh, garanții și criterii foarte stricte. De asemenea, trebuie ca uh, țările Uh, din care uh, vin uh, date trebuie să-și dea acordul, deci trebuie să avem un sistem de reciprocitate. Și de aceea aș dori să vă întreb care ar fi instrumentele pe care le-am putea folosi pentru a respinge transferul de date înspre state terțe, de date înspre state terțe. Uh, și mă întreb dacă solicitarea nu ar trebui să fie adecvată. Uniunea Europeană nu are un TFTP, deci până la urmă securitatea noastră depinde de americani, dar uh, ce ar trebui să așteptăm în schimb? Cred că trebuie să ne asigurăm că um, acordul cu Statele Unite nu ar trebui încheiat cu orice preț, în orice caz nu ar trebui încheiat dacă criteriile noastre nu sunt întrunite. În orice caz, nu cred că ceilalți ar trebui să intervină în afacerile noastre când e vorba de libertățile fundamentale. Mulțumesc! Doamna Cecilia Wickstrom are cuvântul pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte din punctul nostru de vedere a liberalilor, de la al doilea război mondial încoace, întotdeauna a fost deosebit de important să avem relații transatlantice foarte bune între Uniunea Europeană și Statele Unite și uh, să avem cooperare în toate domeniile. Dar când vorbești de cooperare, te poți confrunta cu dificultăți. Sunt convinsă că vom putea depăși aceste dificultăți. Unul din punctele evocate se refera la eventuale nerespectări ale dreptului la viață privată, la, dreptul, la, la date private. Eu sunt de părere că a fost un lucru bun faptul că Parlamentul a respins acordul interimar. Era vorba de democrație, de transparență și noi sunt, credem cu adevărat în aceste valori. Apoi, discuțiile referitoare la SWIFT ne-au demonstrat faptul că acest acord nu era perfect, nu era bun. Parlamentul a exprimat faptul că dacă iese și acorde uh, consimțământul pentru un nou acord, ei bine, acest lucru se va face ca urmare a o rezoluție, ca urmare a dezbaterii care are loc astăzi în Parlament și ca urmare a faptului că toate cerințele Parlamentului au fost auzite și respectate. Bineînțeles, avem anumite obiective comune și anume securitatea, Uh, lupta împotriva terorismului, e vorba de obiective importante. Haideți să avem acum încredere unii în alții și să ne uh, dirijăm împreună spre atingerea obiectivelor noastre. Uh, vom obține cu siguranță un acord bun, pentru că în fond și la urma urmei e vorba de siguranță, de protecția cetățenilor Uniunii Europene. Mulțumesc, spune domnul președinte, dau acum cuvântul doamnei uh, Silvi Ghiom. Două minute. Euh, Stimați colegi, suntem cu toții de acord, fără discuție, că această combatere a terorismului este o acțiune la care Parlamentul European, pe care Parlamentul European o susține. În același timp, susținem drepturile cetățenilor și dreptul la viața privată. Este un mesaj care nu se adresează doar reprezentanților Comisiei și Consiliului prezenți aici în sală, ci și autorităților americane cu care va trebui negociat un nou acord. Mai concret, aș dori să subliniez un aspect care se regăsește printre exigențele uh, Parlamentului European, și anume problema stocării datelor de către autoritățile americane. În prezent, mi se pare că prevederile uh, avute în vedere sunt disproporționate. Trebuie să facem câteva precizări. De ce să fie stocate pe termen de 5 ani date care nu ar fi utilizate conform spuselor interlocutorilor noștri? Nu s-ar putea scădea acest termen la, un, uh, nu, la o perioadă mai rezonabilă? Nu se menționează în mandat în acest sens niciun fel de perioadă de stocare. Anterior, perioada era menționată la 90 de ani nu ar trebui să stabilim o perioadă de stocare uh, proporțională cu scopul pentru care sunt ele stocate, de exemplu cu, în relație cu uh, durata anchetei. Există de asemenea utilizări ale acestor date și la, în alte scopuri decât cele privind combaterea terorismului și dacă da, care? Aș dori ca atât Consiliul cât și Comisia să răspundă la toate aceste întrebări, pentru că ele reprezintă un aspect fundamental. Parlamentul nu uh, va uh, tergiversa, nu va da dovadă de îngăduință pe această temă. Vă mulțumesc! Grazie, Carla! Mulțumesc, stimată colegă! Dau acum cuvântul doamnei Natalie Grisbeck. Madame le commissaire, mes chers Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, doamnă comisar. În urmă cu două luni, un pas important a fost făcut prin refuzarea acestui acord interimar Uh, eu uh, iau uh, cuvântul locul 27 pe listă, nu o să revin asupra întregului proces, însă mulți cu mult lirism au vorbit despre această etapă a democrației europene ca prima zi de existență a Parlamentului European sub noul tratat de la Lisabona. Într-adevăr, a fost o victorie istorică și aceasta nu numai în domeniul respectării vieții private și a libertăților cetățenilor europeni, însă a fost o victorie Uh, în ce privește competențele Parlamentului European. A mai fost și un, o dovadă de curaj uh, din partea raportoarei noastre, uh, Anis uh, Pleșer, pe care aș dori să o salut uh, acum în acest moment, la câteva săptămâni, uh, de o dată foarte importantă pentru ea. Uh, Uh, e vorba până la urmă de interdependență în luptă împotriva terorismului, uh, securitate și echilibru care trebuie găsit în ceea ce privește libertatea cetățenilor. Astfel, în cadrul acestui nou mandat de negociere, va trebui să ajungem la un acord just, echilibrat, care să respecte drepturile, care să conțină garanții, care reprezintă, din punctul meu de vedere și a concetățenilor noștri, uh, forța, puterea Uniunii Europene, respectiv protecția, ocrotirea cetățenilor europeni. Uh, voința noastră politică trebuie, sigur, uh, să respecte dreptul și exprimarea prin intermediul textelor juridice, deci nu o să revin asupra elementelor de reciprocitate și proporționalitate, însă aș dori ca cu mare prudență și uh, strictețe să fie exprimat juri, uh, regimul juridic al transferului colectiv de date, având în vedere dreptul de rectificare, dreptul de modificare, dreptul de, de eliminare, de ștergere. Iată precum și dreptul de uh, recurs pe cale judiciară. Deci noi, uh, prin cooperare, trebuie să găsim acest echilibru între securitate pe de o parte și libertate pe, de pe cealaltă parte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Grisbeck. Aș dori să vă reamintesc că trebuie să vă respectați timpul. Un minut și jumătate, domnul Ionie Enciu. Prezidente, uniunea europeană recunoaște importanța deosebită a schimbului de informații la nivel mondial în lupta împotriva terorismului. deputații grupului social democrat din parlamentul european sprijină orice acțiune care poate să ducă la prevenirea și stoparea terorismului. deputații au fost aleși în mod democratic să reprezinte interesele cetățenilor europeni și nu pot face niciun rabat de la faptul că trebuie să le protejeze drepturile înscrise în tratate și convenții sunt câteva subiecte peste care nu putem trece ca de exemplu protecia datelor personale protecia juridică cantitatea transferului de date proporionalitatea reciprocitatea implicarea permanentă a parlamentului european în procesul de monitorizare. consider că desemnarea unei autorităi europene pentru preluarea autorizarea i transferul datelor swift ar fi o soluie prin care uniunea europeană ar avea garania că aceste date vor fi folosite numai în scopul luptei antiteroriste i că ele aparin numai suspecilor identificai deja iar cetăenii europeni vor avea către cine să conteste abuzurile. solicităm comisiei să prezinte cel puin anual rapoarte asupra derulării acordului în discuie. în opinia mea aceasta va fi o garanie că procesul se derulează conform acordului aprobat i că vom fi în măsură să eliminăm la timp orice deficiene. în vederea unei mai bune înelegeri reciproce a punctelor în divergenă propun declanarea imediată a unor întâlniri de informare la nivelul grupurilor politice ale parlamentului european sau chiar la nivelul delegaiilor naionale împreună cu reprezentanii sua acreditai la nivelul uniunii europene sau al statelor membre. La parola l'orevole Charles Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Charles Goerens pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Duelul dintre Parlamentul nostru și Comisie pe tema proiectului de acord SWIFT ar putea să aibă consecințe pozitive cu condiția ca colectarea și transmiterea datelor privind operațiunile bancare să servească exclusiv în scopul combaterii terorismului. A devenit un lucru banal să reamintești o evidență, și anume că practica aceasta ne arată că, în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal, nimic nu este sigur. Un terorism pe care se presupune că serviciile de informații din Statele Unite îl cunosc nu este neapărat cunoscut și de omologii europeni, așa cum demonstrează răspunsul Comisiei la întrebarea mea. Cât privește pertinența mm, colectei de date personale, punerea acestora la dispoziția instanțelor de control și de securitate, precum și respectarea principiului principiului reciprocității în materie de informare a autorităților, acestea vor depinde de, de acestea va, va depinde atitudinea mea în ceea ce privește orice nou acord în domeniu. Mi se pare că ar trebui să reflectăm la o cale mai bună de a determina respectarea acestor condiții. Parlamentul este cel care trebuie să transforme această uh, problemă într-una dintre prerogativele sale. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului De Rosa. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut această dezbatere înainte de negocierile de la Consiliu care va discuta mandatul acordat Comisiei. De asemenea, mă bucur de faptul că Comisia e gata să preia o serie de dintre îngrijorările Parlamentului European. Uh, din păcate, uh, datorită unor împrejurări care nu sunt sub controlul nostru, nu putem uh, adopta această poziție cu privire mandatul acordat Comisiei. În 6 mai vom vota și aș dori să invit Consiliul să nu semneze niciun fel de acord înainte de această dată. E vorba de o stipulare din Tratatul European, dar și din Carta privind drepturile fundamentale. Uh, orice uh, acord semnat de Consiliu trebuie uh, să țină cont de votul Parlamentului. Această întârziere Uh, sper eu să uh, nu uh, pericliteze relațiilor între Uniunea Europeană și Statele Unite și să nu ducă la a doua respingere a tratatului. Sigur că sunt probleme în ce privește transferul colectiv de date și tratarea acestor date după ce ies de pe teritoriul european. Pe mine nu, nu mă satisface propunerea actuală. Eu aș dori mai multă cooperare între Uniunea Europeană și Statele Unite Însă această cooperare trebuie să se bazeze pe un respect reciproc uh, în ce privește drepturile cetățenilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Terosa. Trecem la procedura spontană a luărilor de cuvânt. Are cuvântul domnul Preda, Cristian Preda, în primul rând. așa cum uh, se știe așa cum s a afirmat și astăzi combaterea terorismului e o cauză comună în europa antiamericanismul nu e o cauză comună în europa i din acest motiv spre deosebire de ceea ce spunea una dintre colegele mele înainte nu cred că un moment care a exprimat prin excelenă antiamericanismul ar putea fi considerat un moment fondator al parlamentului nostru pentru că în general cred că sentimentele faă de statele unite nu trebuie să blocheze acordul asupra combaterii terorismului a vrea de altfel să vorbesc despre nevoia de încredere în relaia cu statele unite. avem uniunea europeană i statele unite inamici comuni care nu ezită să profite de pe urma oricărei fisuri de pe urma oricărei dovezi a lipsei de încredere în această relaie. datele prezentate de swift nu pot folosi altui scop uh, în afara celui de luptă împotriva terorismului sunt exceptate desigur situaiile în care alte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 În cadrul parteneriatului transatlantic, ei bine, trebuie să ne dăm seama că e vorba de temeiul însuși a politicii noastre externe, a luptei noastre împotriva uh, terorismului. Prin tratatul de la Lisabona, iată că avem noi baze pentru munca noastră. Noi, ca Parlamentul European, avem și noi competențe, noi drepturi pe care trebuie să ni le exercităm tocmai în uh, scopul de a proteja cetățenii europeni. Cetățenii trebuie să aibă drepturile fundamentale și viața lor privată garantate ca fiind protejate. Iar în acest context suntem de părere că transferul de date trebuie să se facă, într-adevăr, dar în mod specific. Așa cum este prevăzut în momentul de față, acest transfer merge mult prea departe. E nevoie de garanții, e nevoie de certitudini. Ne dorim să existe un echilibru între drepturile fundamentale și lupta împotriva uh, terorismului. E, trebuie respectate principiile de proporționalitate și principiul de uh, necesitate și reciprocitate. Mă adresez Consiliului. Astăzi dimineață noi am discutat despre descărcarea bugetară 2008. Din păcate, uh, Consiliul a fost absent la această dezbatere importantă. Mulțumesc, spune domnul președinte. Are acum cuvântul... Mă iertați, are cuvântul domnul Brons. One of the crucially... Una dintre problemele cele mai importante o reprezintă, așa cum știe toată lumea, transferul de date colective, adică informațiile despre toată lumea. Aceste date se pot utiliza pentru identificarea anumitor persoane. Grupuri de populație, care sunt suspectate de terorism la un moment dat ar putea să reprezinte ținta acestor transferuri. De exemplu, dacă s-ar radicaliza anumite persoane și ar încerca să, dacă pescarii s-ar radicaliza și ar începe să ucidă oameni și nu pești, atunci ei ar deveni un grup țintă. Și ne putem gândi la profesori uh, pensionari care s-ar întoarce împotriva foștilor lor studenți și așa mai departe și chiar și noi am putea să devenim un grup țintă. Eu aș numi o chestiune de bun simț abordarea corectă a acestei probleme. Pentru că există riscul ca uh, din grupurile ținte să facă parte persoane absolut inocente. Mulțumesc, domnule Bronz. Dau cuvântul acum doamnei Roitova. Pane předsedo, jedním z velice efektivních nástrojů boje s teroristy Mulțumesc, domnule președinte. Unul dintre instrumentele cele mai eficiente în combaterea terorismului îl reprezintă nevoia de a controla, de a detecta Uh, fluxurile financiare. În februarie, stânga a respins acordul interimar fără niciun fel de soluție și astfel uh, munca poliției a fost îngreunată. Trebuie să ne unim forțele pentru a ajunge la un nou acord și mă bucur de faptul că Comisia și Consiliul uh, dau dovadă de deschidere în acest sens. Însă eu am ceva rezerve în ce privește transferul de 90 de milioane de date lunar. Pun o întrebare doamnei comisar. Mă întreb și ce se va întâmpla uh, în legătură cu recursurile judiciare clare posibile. Dacă va fi o acțiune, un apel, cine va controla datele transmise guvernului american? Cred că ar fi nevoie de o, un organism de justiție independent care să respecte dreptul internațional. Europolul nu este, uh, nu are competențele necesare. Ori ar trebui să schimbăm statutul său. Trebuie să combatem terorismul, însă trebuie în același timp să respectăm Carta Drepturilor Omului, care garantează aceste, uh, protecția acestor date. Cred că trebuie să dăm posibilitatea unor uh, recursuri atunci când sunt probleme. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Iatemati. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi demonstrează că drepturile cetățenilor și lupta împotriva terorismului sunt poate nu neapărat compatibile întotdeauna. Problema SWIFT ne demonstrează cât de greu este să respecti drepturile cetățenilor și în același timp să încerci să obții și securitatea internațională. Mandatul prevede o transmitere a unei cantități importante de date din între Statele Unite și Uniunea Europeană. Datele de stocare, termenele de stocare a datelor sunt mult prea lungi și aș dori să știu dacă se va opera o limitare în timp, care va fi acest termen, nou termen și după câtă vreme aceste date vor fi cu adevărat șterse. Mulțumesc! Buongiorno tutti, diamo subito la parola all'onorevole Iatemaki. Doamna Vederman a luat deja cuvântul, de aceea dau cuvântul doamnei Iatemaki. Taistelu on. Mulțumesc. Combaterea terorismului este foarte importantă și trebuie ca Uniunea Europeană să se implice în acest proces. Dar nu putem lupta împotriva terorismului călcând în picioare drepturile omului. Respectarea drepturilor omului reprezintă una dintre principalele valori pe care se întemeiază Uniunea Europeană și ar trebui să reprezinte un factor fundamental în uh, negocierile și în cooperarea transatlantică. Trebuie ca această cooperare să funcționeze, dar trebuie în același timp ca ea să funcționeze în baza principiului reciprocității și al respectului de ambele părți. În ceea ce privește schimbul de date, acesta trebuie să se facă individual și nu colectiv. Și aș vrea să subliniez faptul că nu se poate folosi scuza combaterii terorismului pentru a se încălca drepturile omului. Pentru că dacă facem asta, nu facem altceva de fapt decât să încurajăm terorismul. Mulțumesc, doamna Nedelceva. Merci, monsieur le président. Monsieur Lopez Garrido, madame Malmström. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, uh, uh, aș dori să salut uh, propunerea pe care o discutăm astăzi cu privire la schimbul de date financiare pentru a combate terorismul. Această rezoluție preia în mod echilibrat atât nevoile de securitate, dar și garanțiile de protecție a datelor și de respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. În acest sens, instituirea unei autorități publice europene cu caracter judiciar, care ar fi însărcinată cu primirea datelor din partea trezorului american ar fi o soluție foarte bună pentru abordarea echilibrată pe care ne-am mm, dorit-o și astfel am putea ține cont de principiul proporționalității și al necesității care au fost evocate în ce privește transferul colectiv de date. Apoi am mai avea o adevărată reciprocitate, respectiv ca uh, această autoritate europeană din partea statelor uh, membre să uh, trateze datele stocate pentru Statele Unite. Acordul SWIFT este o adevărat, un adevărat test pentru democrație pe care trebuie să-l reușim spre binele cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nedelceva. A cerut cuvântul domnul Van den Kamp, ultimul. Nu? Se pare că nu dorește să ia cuvântul? Cu atât mai bine, mulțumesc. Are acum cuvântul domnul López Garrido în numele Consiliului. Vă rog, aveți cuvântul. Multe gracias, Presidente. președinte. Aș începe prin a spune domnului seeber care a luat cuvântul în această dimineață în dezbatere și mi-a spus că nu am fost prezent la dezbaterea referitoare la descărcarea bugetară. Eu vă răspund că eram, am fost prege, prezent. Am venit la această dezbatere cu oarecare întârziere, dar am luat cuvântul. Uh, știți foarte bine care au fost problemele. Domnul Țiper, uh, da, văd că a părăsit deja sala, nici nu a așteptat să-i răspund. În fine, dezbaterea pe care am avut-o pe această temă a a uh, transmiterii datelor de mesagerie financiară este o dezbatere constructivă, care demonstrează că există un spirit de colaborare din partea tuturor celor care sunt implicați, Parlament, Consiliu, Comisie și Așa cum ați spus și dumneavoastră, Trebuie să mulțumim și să o felicităm pe doamna raportor Henis Plașart. Doresc să-i mulțumesc pentru colaborarea de care a dat dovadă față de Consiliu. De asemenea, doresc să o felicit în mod public și Comisia fără niciun fel de îndoială. Atât mandatul pe care l-a prezentat Comisia prin intermediul doamnei comisar Cecilia Malmström, cât și mandatul care va fi adoptat de către Consiliu, cu siguranță că aceste mandate vor ține seama de îngrijorările Parlamentului, se vor inspira din întrebările și nedumeririle și sugestiile și recomandările dumneavoastră și vor ține seama și de proiectul de rezoluție al doamnei raportor. Da, recunosc faptul că există anumite probleme care vă îngrijorează. Ce pot să vă garantez este că aceste probleme pe care le-ați subliniat, aceste nedumeriri, neliniști, vor fi integrate în liniile directoare de negociere, linii directoare pe care Consiliul le va aproba. Negocierile vor fi conduse de către Comisie și speranța noastră este să ajungem la un document care să fie acceptabil atât pentru Consiliu cât și pentru Parlament. Și aceste linii directoare se vor referi mai întâi la o problemă care a fost în mod repetat subliniată aici și anume uh, transferul colectiv de date. Domnul Busutil, domnul Albrecht, doamna Argentini, doamna Svensson, domnul Pașca, domnul De Rosa și așa mai departe, precum și alți deputați au subliniat acest punct. Eu doresc să vă spun că, bineînțeles, nu putem să admitem un transfer uh, pe o bază nediscriminată, uh, nețintită a datelor. Dar nu, nu e vorba de asta. Se solicită date în mod exclusiv pentru a putea ancheta, pentru a putea urmări uh, modul în care este finanțat terorismul și cu obiective clar țintite, individualizate cine anume, din ce motive, uh, care sunt dovezile pentru a ajunge la astfel de concluzii. E nevoie de fapte, e nevoie de date concrete, de indicii clare de legătură cu terorismul. Aici nu e vorba de un transfer de date uh, neclar. Avem un obiectiv, avem un subiect al uh, transferului de date și, bineînțeles, ne dorim ca restricționările să fie foarte clare. În plus de aceasta, ne dorim să existe o autoritate europeană prin care să se uh, facă această solicitare de date și care ulterior să poată să uh, opereze controlul necesar. Uh, doar astfel acest acord va putea funcționa. De aceea, după părerea mea, abordarea aceasta va Uh, prelua cu siguranță și va uh, rezolva cu siguranță toate uh, neliniștile dumneavoastră. Apoi, perioada de stocare a datelor. s-a stabilit un termen de 5 ani, pentru că e evident că e nevoie de un minim de timp de a avea la dispoziție aceste date. Însă, în același timp, e nevoie și de o altă precizare. Va fi termenul cel mai scurt posibil. Posibil și necesar pentru obiectivul fixat. Și anume, stocarea datelor se va face în funcție de obiectivul fixat. Dacă nu pierdem din vedere acest obiectiv, bineînțeles, lucrurile se clarifică astfel. Apoi, în ceea ce privește drepturile specifice, dreptul de acces, dreptul de rectificare, uh, dreptul de ștergere. Domnul Coelho astăzi s-a referit la acest lucru și a exprimat lucrurile în mod foarte limpede. E bine, trebuie să vă spun că liniile directoare de negociere pentru mandatul de conegociere coincid cu propunerea făcută de doamna Malmström și anume că aceste drepturi specifice vor fi garantate. Dreptul de acces, de informare, de rectificare vor fi garantate și trebuie să fie garantate în acordul ce va fi semnat. De asemenea, va fi garantat principiul de necesitate și principiul de proporționalitate în liniile directoare de negociere și în acordul final ce va fi semnat. În plus de aceasta, vom introduce și posibilitatea de, un, uh, de o cale de atac pe, uh, judiciară, uh, fără niciun fel de discriminare pe motive de naționalitate sau alte motive. Toate aceste elemente vor fi garantate. Preiau aici câteva din ne, neliniștile dumneavoastră, uh, doamna Boscur și așa mai departe. În plus de aceasta, va exista o reciprocitate absolută. Este o temă care a fost foarte evocată în dezbaterea noastră. Va exista o reciprocitate absolută cu Statele Unite. Iată o altă caracteristică a liniilor directoare de negociere ce vor fi adoptate de către Consiliu și care vor coincide cu proiectul de rezoluție pe care ni l-a propus doamna Henis Plaschert. Aș dori de asemenea să vă semnalez angajamentul Consiliului, angajamentul de plin al Consiliului pentru a obține un mandat care să protejeze, un mandat de negociere care să protejeze drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Un mandat care să respecte pe deplin Cartea Europeană a Drepturilor Omului, Tratatul de Lisabona și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care va fi semnat cât de curând acest mandat. Iată deci una din inițiativele noastre, unul din angajamentele noastre. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna comisar Malmström. members, Doamnelor și domnilor, într-adevăr, a fost o dezbatere foarte constructivă, am ascultat cu multă atenție și vom ține seama de tot ce s-a spus. Consiliul a răspuns deja la o serie întreagă dintre întrebările pe care le-ați ridicat. Și voi încerca și eu să răspund pentru a exista o claritate maximă. Va exista posibilitatea revizuirii unor eșantioane întâmplătoare pentru a se asigura că se respectă principiile prevăzute în acord. Trebuie să existe o încredere rezonabilă că obiectivul prelucrării datelor ține de combaterea terorismului sau finanțarea terorismului. Fiecare căutare a datelor din TFTP trebuie să fie verificată de către o persoană uh, cu însărcinări în acest sens și de către autoritățile uh, necesare, de, de autoritățile relevante. Trebuie să ne asigurăm că uh, cetățenii au drepturi uh, nediscriminatorii din punct de vedere administrativ. Modul în care se vor uh, concretiza aceste cerințe însă nu îl cunoaștem deocamdată, îl vom afla abia în urma negocierilor, dar el reprezintă un subiect foarte important în cadrul negocierilor. Va trebui să găsim o soluție, același lucru și în ce privește notificarea și accesul. Datele nu vor fi transferate către țările terțe decât în urma unei analize uh, întemeiate și nu va fi vorba doar de date individuale și numai în scopuri de combatere a terorismului. Se va autoritățile de protecție a datelor de la nivel național vor, vor avea dreptul de a se asigura că uh, drepturile cetățenilor sunt corect respectate. Trebuie să existe într-adevăr, să fie vorba despre un uh, terorist suspectat și numai o parte foarte mică dintre datele care uh, privesc persoanele uh, vor fi accesate. Vom încerca să reducem și explorăm posibilitatea de a reduce definiția um, de, pertinentă aici, de a, de a mai umbla la formulare, astfel încât termenul de stocare să fie redus suplimentar. Echipa de revizuire a Uniunii Europene va analiza un eșantion și va vedea dacă există încălcări, caz în care procesul de transfer va fi încheiat uh, imediat uh, de către Uniunea Europeană. Așadar, putem să acționăm rapid, după părerea mea, și putem să ajungem la un acord bun. Există o problemă de securitate care trebuie să fie avută în vedere, dar mai rămân multe semne de întrebare de asemenea care trebuie să își găsească răspunsul în ce privește problemele pe care le-ați semnalat legate de securitatea datelor personale. Americanii deocamdată și-au da- au dovedit că sunt gata să colaboreze cu noi, să dea dovadă de creativitate pentru a răspunde îngrijorărilor dumneavoastră și știu că vă veți întâlni cu uh, și dumneavoastră le veți adresa uh, întrebări la care sperați să primiți răspunsuri. Dacă am putea să găsim o altă soluție, să uh, creăm o nouă autoritate la nivel european, aceasta este într-adevăr o problemă foarte importantă care trebuie analizată îndeaproape. Noi, între noi va trebui să o facem, nu va face parte subiectul acesta din negocieri. Noi trebuie să ne asigurăm că între noi și Uniunea Europeană există reciprocitate, dar Comisia trebuie să dea dovadă și ea de creativitate și, de, și trebuie să vină cu propuneri, însă și statele membre trebuie să uh, discute cu Comisia. Este o dezbatere paralelă aceasta, așa cum spuneam. De asemenea, Doamna Vivian Reding, doamna vicepreședinte, desfășoară o activitate paralelă de multă vreme, se ocupă de aceste acorduri cu toate, toate, de toate aceste acorduri cu Statele Unite. Și, aceste, și acesta este un element important de context. Și în fine, vulcanul din Islanda ne creează o mulțime de probleme. E greu să călătorim și îmi pare foarte rău că din acest motiv nu s-a putut vota. Dar și domnul președinte al Consiliului este aici, eu sunt aici Trebuie să ținem seama de rezultatele acestei dezbateri. Vom uh, aștepta rezultatele acestei rezoluții semnate de patru grupuri politice. Dacă vom amâna decizia în Consiliu, mă tem că vom pierde două săptămâni de negocieri importante. Cum spuneam, americanii sunt constructivi, dau dovadă de spirit de colaborare, dar negocierile nu vor fi ușoare, vor fi foarte dificile și avem nevoie de cât mai mult timp. Vrem să rezolvăm această problemă, să avem acest acord cât mai repede, dar și ca el să fie cât mai bun. Și sper ca Parlamentul să poată vota înainte de vacanța de vară. Trebuie să luăm o decizie pentru a începe negocierile cât mai curând cu putință. Vă rog să aveți înțelegere pentru cererea mea și vreau să vă asigur că atât președinția cât și comisia au ascultat cu maximă atenție punctele dumneavoastră de vedere și așa cum spunea și domnul președinte, vom ține seama de dezbaterea de aici și la nivelul miniștilor și la nivelul serviciilor comisiei. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă Malmström. Intervenția dumneavoastră încheie dezbaterea. Votul, așa cum spuneați, va avea loc în cadrul primei sesiuni plenare din luna mai. Acum, declarațiile Consiliului